Mes chers collègues, Dragi colegi, vă propun să începem. Bună ziua tuturor! Mai întâi aș dori să vă felicit pe toți, membrii aleși sau realeși, este o plăcere pentru mine să regăsesc uh, fețe cunoscute în sală, mulți prieteni și urez uh, bun venit noilor membri ai Comisiei pentru Afaceri Constituționale. Și uh, mă bucur că începem un mandat care cu siguranță va fi foarte interesant. Regăsim cu plăcere aici și staful Comisiei pentru Afaceri Constituționale și mulțumesc uh, anticipat pentru toată munca de-a lungul întregului mandat și președinta mulțumește și interpreților, um, fără care, spune dânsa, nu am putea lucra în mod eficient. Conform articolului 14 aliniatul 1 din regulamentul interior, în calitate de uh, a doua vicepreședinte din mandatul trecut la uh, Comisia pentru Afaceri Constituționale, voi uh, prezida ședința până când va fi ales noul președinte. Declar reuniunea deschisă. Obiectivul acesteia este constituirea biroului comisiei noastre. Concret, vom alege președintele și vicepreședinții conform articolului 204 din uh, regulamentul de procedură. Vom alege mai întâi președintele și apoi vicepreședinții. supleanții care vor participa la vot din PPE sunt următorii. Sunt în număr de 3. E vorba de doamna Pilar Ayuso, doamna Ivana Maletici, doamna Vivian Reding, care vor, îl, îl vor înlocui pe domnul Miguel Arias Canete, pe domnul Elmar Brock și pe domnul Sarius Volski. Vă întreb acum dacă mai sunt și alți uh, supleanți care vor participa astăzi la vot din partea altor grupuri politice? Nu? Nimeni? Bun. Acum vă întreb dacă aveți la dumneavoastră cartela de vot, dacă vom avea nevoie de ea. Dacă nu aveți încă, ar mai fi timp acum să faceți rost de o cartela de vot. Nu? Toată lumea are cartela de vot? Bun. Atunci, trecem la vot. Forumul este atins, deci putem um, alege în mod valabil președintele pentru că un sfert de membri sunt prezenți în sală, acesta este quorumul, și acum vă rog uh, să anunțați candidații vreun grup politic dorește să prezinte un candidat, vă rog, domnule Șoflin. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu urez bun venit uh, tuturor membrilor noi și în numele PPE-ului propun candidatura doamnei Danuta Hübner uh, pentru postul de președinte al Comisiei AFCO. Euh, euh, Mulțumesc, stimate coleg. O întreb pe doamna Danuta Hübner dacă acceptă această candidatură. Da, accept, spune doamna Hübner. Mm, mai sunt alți candidați din partea altor grupuri politice? D'autres euh, candidats présents? Nu mai are nimeni Alți candidați? Candidat prezentat par le grup. Euh, Atunci avem uh, o singură candidată din partea grupului PPE care respectă condițiile, este membru titular al comisiei și a completat declarația de interese financiare. Acestea fiind condițiile de îndeplinit deci avem uh, o singură candidată din partea PB-ului, e vorba de doamna Danuta Hübner. Vă propun, conform obiceiului, atunci când avem un singur candidat, să votăm prin aclamare. Dacă sunteți cu toții de acord. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Vă mulțumesc, dragi colegi. O felicit pe doamna Danuta Hübner, care tocmai a fost aleasă prin aclamare președinte a Comisiei Afacerilor Constituționale din Parlamentul European și îi cedez locul la președinție acum. Uh, uh, Vă mulțumesc pentru încredere și aș dori să trecem direct la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de alegerea restului biroului, a vicepreședinților. Avem uh, posibilitatea de a alege patru vicepreședinți. Mai întâi primul vicepreședinte din partea grupului GUE, Vă rog să vă anunțați candidatul. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări pentru faptul că ați fost aleasă și numele GUE o propun pe colega noastră, Barbara Spinelli, care nu are doar un nume ilustru, ci este și o apărătoare a drepturilor constituționale eh, și a drepturilor omului. Deci cred că va fi o vicepreședintă foarte bună. Vă mulțumesc foarte mult. Vă întreb acum dacă mai sunt alți candidați la postul de prim vicepreședinte. Nu? Atunci o întreb pe doamna Spinelli dacă acceptă această propunere. Yes, I accept. Thank you. Da, accept. Mulțumesc. Deci, și în acest caz avem un singur candidat, deci putem vota prin aclamare. Thank you, congratulations, and I would like now to move to the uh, second uh, vice. Acum trecem la al doilea vicepreședinte din partea socialiștilor și democraților. Mercedes Bresso doriți să propuneți candidatul? Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În numele socialiștilor și democraților vă felicit și eu și din partea grupului meu propun la postul de al doilea vicepreședinte pe domnul Pedro Silva Pereira. Are there any other Mulțumesc. Mai sunt alți candidați la postul de al doilea vicepreședinte? Doamnă Spinelli, um, veniți aici la prezidiu, vă rog. Am făcut o greșeală, spune doamna Hübner. Ce rușine! Trebuie să spun că și candidații la funcția de vicepreședinte și-au completat declarațiile de interese financiare. Deci, și aici avem un singur candidat la funcția de al doilea vicepreședinte, îl vom alege prin aclamare. So Pedro Silva. Pedro Silva Pereira. Vă rog să vă alăturați nouă aici, la prezidiu. Acum Trecem la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Este un candidat din partea grupului ECR. Domnul Messerschmidt va prezenta candidatul. Este o plăcere pentru mine în numele grupului ECR să-l propun pe domnul Uizdovski, fost ministru, din partea grupului ECR. Îl întreb pe domnul Uizdovski dacă acceptă această propunere. Uh, Um, mai există alți candidați pentru acest post de al treilea vicepreședinte? Nu sunt alți candidați, deci îl vom alege tot prin aclamare. Vă rog să vă exprimați sprijinul pentru al treilea vicepreședinte. Bun. Mai avem un uh, loc pe podium. Vă rog să vă alăturați nouă. Și acum trecem la al patrulea vicepreședinte din partea grupului PPE. Vă rog, domnule Șoflin. Mulțumesc, doamnă președinte. Felicitări dumneavoastră mai întâi. Și domnul uh, Paul Rangel este candidatul PPE-ului um, la postul de al patrulea vicepreședinte. Paulo, accepti propunerea? Da. Um, mai avem alt candidat la postul de-al patrulea vicepreședinte. Nu, atunci putem să-l alegem prin aclamare pentru a trata toți candidații în mod egal. Vă mulțumesc foarte mult. Paolo, dacă mai este un loc pe podium, poți să ni te alături? Nu mai avem multe alte puncte pe ordinea de zi. Ar fi două lucruri la diverse. Mai întâi informația că următoarea ședință, prima ședință ordinară, va avea loc pe 22 după masă și doresc de asemenea să vă spun că avem probleme de suprapunere cu alte comisii și Josep Paceco de la secretariat pe care vi-l prezintă acum se ocupă de asta. Și apoi un alt punct la diverse este solicitarea din partea grupului conservatorilor și reformiștilor Uh, să spună ceva. Nu vom avea dezbatere, vom asculta doar ECR-ul. Chciałbym zasygnalizować potrzebę zmiany regulaminu Parlamentu Europejskiego. Doamna președintă, cred că trebuie să modificăm regulamentul de procedură al Parlamentului European în ceea ce privește alegerea președintelui Comisiei Europene. Eu sunt convins că aceste alegeri europene care sunt considerate că au fost un succes pentru democrația europeană trebuie să fie în continuare libere și deschise pentru că doar așa putem să ne justificăm în fața uh, opiniei publice. Și noi cred că vom propune o modificare a regulamentului de procedură, dar dacă președin, președinta consideră că putem că putem face acest lucru înaintea întâlnirii de la, de la Strasburg, suntem deschiși pentru orice propunere. Dar nu ă, deschid o dezbatere acum, luăm notă de propunerea făcută de ECR și suspendăm întâlnirea până pe data de 22 uh, iulie la ora 15. Până atunci, probabil, vom avea și o întâlnire a coordonatorilor pe care urmează să o anunțăm. Mulțumesc!